Vă rog să luați loc. am Declar uh, perioada de sesiune între, întreruptă pe 17 decembrie ca fiind reluată. Doamnelor și domnilor,